Our member is about to take her seat, so she cannot leave. So, dear member, uh... Bun, stimată doamnă eurodeputat, mai este cineva de la Comisia Jurii? Stimată președinta Comisiei Jurii, stimați invitați, sunt, fiți buni, bineveniți la acest seminar în legătură cu formarea judecătorilor și juriștilor. E, face parte din munca pe care o avem în comun. Este foarte clar că este ultima reuniune pe care o avem înainte de vacanța de Paște. Îmi pare rău pentru aceasta programare, însă sunt oameni care ne urmăresc pe internet. Uh, mă bucur că avem această reuniune comună libe jurii pe un subiect atât de important. Așadar, în sesiunea din această după masă, înainte de a începe prezentarea experților, aș dori să menționez că timpul disponibil uh, că acest seminar uh, lucrează pentru formarea judecătorilor și juriștilor, în special ERA. Uh, și urez bun venit directorului ERA aici. Avem și Consiliul European al notarilor și EASO, agenția noastră pentru azil, uh, acordă formare în legislația uh, pentru azil. Sunt aici împreună cu, cu președinta mea, care, care voi preda uh, cuvântul. Suntem egali, astăzi jurii și libe sunt egale Eh, primul vorbitor este Alexandru Schröder, director în Direcția Generală Justiție, care va prezenta ehm, raportul 2016 pe formare juridică. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, colegi Personalul judiciar a primit formare în legătură cu legislația comunitară în general și doar 50% din cota um, generală. Însă, bineînțeles, nu tot personalul judiciar are nevoie de formare în legislația comunitară. Însă, în anumite, mem- în anumite state membre, aceștia acoperă atribuțiile asistenților judecătorilor, sunt implicați în uh, ajutorul uh, judiciar, uh, proceduri de plată și alte aspecte care pot să fie relevante. Deci accesul la formare și la, în domeniul justiției comunitare este, este foarte important. După aceea, durata formării inițiale, 50% din uh, profesia juridică au fost formați două zile sau mai puțin în formarea inițială și noi considerăm că acest lucru nu reflectă relevanța legislației comunitare în lumea actuală, deci trebuie să uh, acționăm pentru a îmbunătăți lucrurile. Câteva cuvinte în legătură cu susținerea financiară. Banii, bineînțeles, pot să ajute. În acest sens, Comisia Europeană încearcă, mm, pe cât poate, să susțină proiecte de uh, formare judiciară. Parlamentul a asigurat că uh, programul justiție va avea modalitatea de a susține form, formarea judiciară pentru că în sensul ca 45% din fondurile uh, din bugetate să fie uh, alocate formării judiciare pe o durată de șapte ani, ceea ce uh, este un pas bun. s-a introdus un grant transfrontalier și datorită acestui grant mă bucur că EGTN a crescut în mod constant numărul de participanți la activitățile sale și și-a mm, extins uh, forma, oferta de formare. Din 2014, Comisia a lansat un apel de oferte pentru granturi pentru a susține proiecte în, în uh, dreptul, fund, drepturile fundamentale și civile și a susținut uh, o serie de proiecte de viitor. Comisia a făcut o comunicare în 2011, uh, aceasta a fost în urmă cu șase ani, așadar trebuie să examinăm noul context și noile probleme, să identificăm uh, Uh, zonele unde trebuie să facem mai mult, în special în ceea ce privește formarea practicanților juridici. Vedem, de, de exemplu, că există noi profesii juridice care apar ca uh, obiectiv pentru formare. În consecință, lucrăm pentru a actualiza strategia de formare judiciară pentru a adopta o nouă strategie în următorul an. lacunele menționate sunt uh, formarea pentru personalul uh, din tribunale și extinderea duratei formării. Datorită relevanței uh, legislației comunitare, nu mai este suficient să, să aibă loc formarea doar o dată la câțiva ani formarea uh, trebuie să fie mai eficientă și, bineînțeles, să continue după 2020. Deci am uh, promova o formare mai bună pentru uh, și pentru avocați. Am, asistăm acum la amenințările create de terorism și de radicalizare și vedem o necesitate din ce în ce mai mare de a include în cadrul formării Eh, și formarea pentru ofițerii de închisori și gardinii de închisori. Am avut o serie de proiecte interesante ca urmare a atacurilor teroriste din 2015. Am învățat eh, mult din acestea, însă eh, reprezintă încă un procentaj destul de mic și trebuie să facem mai mult pentru a înțelege mai bine uh, lucrurile și pentru a uh, îmbunătăți situația din închisori, inclusiv uh, minorii uh, deținuți. O altă problemă este etica, statul de drept și independența justiției. Aceste aspecte trebuie să fie tratate prin formare, oriunde este necesar. Alte aspecte relevante sunt accesul la probele electronice și la uh, dreptul, dreptul copilului. Statele membre trebuie să fie încurajate și mai mult de vreme ce uh, formarea judiciară e o uh, competență uh, națională politica europeană de uh, formare judiciară trebuie să fie țintită spre necesitățile statelor membre sau grupurile lor de state membre. Nu cred că putem să continuăm cu o strategie aplicată tuturor, uh, ceea ce am văzut și din rezultatele evaluărilor anuale. Trebuie să îmbunătățim, să țintim mai bine formările judiciare în funcție de situația specifică dintr-un stat membru pentru a acorda, uh, pentru a răspunde mai bine la aceste uh, uh, cerințe putem să ne adresăm și statelor vecine sau potențiale candidate care sunt dispuse să își reformeze justiția. Nu sunt în, deocamdată în domeniul de aplicare al formării judiciare, însă trebuie să vedem ce putem face pentru a răspunde la aceste necesități specifice. Și cred că trebuie să examinăm și Uh, posibilitatea unui mecanism financiar nou pentru a permite um, uh, regândirea formării judiciare. Din acest motiv, ținând cont de problemele pe care le-am ridicat, dar s-ar putea să fie și altele pe care să ne, trebuiască să ne reexaminăm, Comisia a decis să organizeze o consultare largă a tuturor actorilor implicați. Vom începe foarte rapid lansând o consultare diferită în mai. Majoritatea dumneavoastră, sunteți în, dintre dumneavoastră care sunteți în sală pe partea practică, veți primi chestionare din partea noastră pentru a vedea care sunt necesitățile dumneavoastră mai clare. Vom organiza o conferință majoră în noiembrie pentru a reuni toate ideile dumneavoastră și strategiile și dorințele dumneavoastră și, bineînțeles, contribuția Parlamentului European în acest proces va fi mai mult decât binevenită. Așadar, contăm pe susținerea dumneavoastră să ne ajutați să uh, dezvoltăm o strategie bună de formare uh, post-2020 pentru a dezvolta uh, și mai mult această politică europeană de formare și vă mulțumesc pentru implicarea în această temă foarte importantă și pentru atenția dumneavoastră în această dupămasă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Schröder. Uh, mulțumim comisiei. Acum că a venit mai multă lume, uh, vă mulțumesc pentru atenție și când ați menționat Parlamentul European, sunt două aspecte. În primul rând, Parlamentul, atât Comisia Jurii cât și Comisia Libe, sunt angajate uh, spre acest obiectiv uh, al uh, formării judiciare până în 2020. Vorbeați despre anumite state Uh, și țintirea formării către necesitățile reale. Uh, susținem foarte mult această inițiativă. Membrii Comisiei Libe și jurii vor să păstreze această relație pentru a ne asigura că se și întâmplă așa cum trebuie, deci și calitate, nu doar cantitate. Acum putem începe cu prim, prima, primul invitat expert. Îi urez bun venit Tatianei Tărmacici, șef al Diviziei pentru Drepturile Omului, unitatea HELP, Bineînțeles, uh, HELP uh, rămâne pentru, uh, este un acronim pentru Human Rights Education și această organizație ajută cu formare și ne va vorbi despre bunele practici la Consiliul Europei. Va fi urmată de doamna Iva Pastrada, care este o colegă. Tatiana, și aveți cuvântul. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc uh, comisiilor jurii și LIBE pentru invitația de a prezenta programul HELP al Consiliului Europei. În ultimii ani, HELP a devenit motorul în ceea ce privește educația juridică, în ceea ce privește Convenția Europeană privind drepturile omului și drepturile fundamentale acoperă cele 47 de state ale Consiliului Europei, inclusiv, bineînțeles, toate statele membre ale UE. HELP are trei componente. În primul rând, o rețea, o rețea de um, școli um, juridice și um, asociațiile și barourile din 47 de state membre. Uh, include de asemenea uh, EJTN și CCB. Este de asemenea o platformă cu cursuri online gratuite care se referă la cunoștințe, competențe și valori. Și un al, tre- un al treilea competent este metodologia, despre care vă va spune mai mult colega mea Eva. HELP nu înlocuiește rolul uh, instituțiilor de formare naționale, însă oferă uh, instrumente acestora dezvoltate la nivel Consiliului Europei. Instrumentele uh, HELP urmau să unească perspectiva națională cu cea a Consiliului Europei, astfel încât standardele europene să nu fie văzute ca o sursă străină de uh, Uh, drept. Certificatul de naștere al HELP este recomandarea 2004 cu numărul 4 în privire, cu privire la um, drept, dreptul la educație pentru um, profesioniștii din domeniul juridic. La momentul respectiv, succesul instanței de la Strasburg aproape că a dus la um, supra-solicitarea ei și la prăbușirea, prăbușirea așa și a fost nevoie de o reformă a curții și de o îmbunătățire a aplicării cartei la nivel național. Obiectivul HELP este să ne asigurăm că um, educația privire la drepturile omului este de calitate bună și um, asigură și acoperă nevoile specifice pentru fiecare categorie, judecători, procurori, avocați. În cursurile HELP se uh, acoperă și uh, nu numai Carta Fundamentală, ci și uh, Carta, Europeană, Carta Socială Europeană, precum și Carta um, UE a Drepturilor Fundamentale și alte um, acte normative ale um, UE, precum și jurisprudența Curții de la Luxemburg. Am, uh, avem un curs, de exemplu, și despre protecția datelor, un curs uh, despre combaterea rasismului. Uniunea Europeană este aliatul nostru natural. În 2015, Consiliul Europei Consiliului Europei i s-a acordat cel mai mare Uh, proiect de, um, finanțat de UE privind educația um, și formarea privind drepturile fundamentale în statele membre UE, uh, numit HELP in the 28, deci HELP în cele 28 de state membre. Fără Uniunea Europeană, impactul nostru, ar, impactul nostru ar fi limitat. Tocmai de aceea considerăm că trebuie să consolidăm uh, parteneriatul UE Uh, Consiliul Europei pentru a um, extinde beneficiile HELP uh, în mod sistematic uh, către statele UE și profesioniștii din statele UE și asta într-un cadru multianual durabil. Asta va contribui la um, o cultură judiciară europeană, la consolidarea încrederii reciproce între profesioniștii din Uniunea Europeană și va contribui și la îmbunătățirea uh, situației drepturilor omului. În ceea ce privește protecția datelor acum. by somebody. Hello, I'm Frank. A woman showed up in my law firm. Bună, eu sunt Frank. A venit o femeie în biroul meu um, de avocați cu un caz deosebit. Mi-a spus că a fost dată afară pentru că folosise prop um, e-mailul uh, pentru servici, pentru că, folosise, pentru că folosea e mail uh, um, de servici pentru scopuri private. A fost legal să fie dat afară pentru asta. Mai târziu am mers la cumpărături, ca de obicei. Când m-am logat, mi s-a oferit posibilitatea să cumpăr anumite produse înainte să fac cumpărăturile. De, dar de unde știau ei că nu mai aveam lapte? Dacă ești um, avocat, procuror și judecător, ai probleme de a face cu protecția, ai des de a face cu protecția datelor și poți uh, face acest curs de e-learning finanțat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei prin intermediul programului HELP. Vei putea să înțelegi mai bine provocările uh, ce vin cu aceste două drepturi fundamentale, dreptul la viața privată și dreptul la protecția datelor și rolul tău ca profesionist în domeniu. Cursul are 10 moduluri. Primele 3 mm, acoperă cunoștințe de bază asupra dreptului la viața privată și a protecției datelor. Vei învăța despre instrumentele juridice la nivel european, care este rolul instituțiilor, care sunt conceptele cheie, regulile și principiile. Următoarele cinci pre module prezintă diferite dom- domenii problematice, date medicale, mass media, noi tehnologie, comunicare, supraveghere la locul de muncă. Ultimele două module au de-a face cu aplicarea legislației. Nu uitați, cursul a fost pregătit special pentru a uh, fi mm, pe măsura nevoilor uh, profesioniștilor. Deci continuă, conține o serie întreagă de exemple practice. Odată ce veți fi încheiat acest curs, veți primi un certificat HELP. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru. Good afternoon. Now I think it's my turn. So my name is Eva Pastana and I'm here today to speak about uh... Bună ziua, cred că este rândul meu. Mă numesc Eva Pastrană și am să vă vorbesc despre uh, formare profesională în domeniul drepturilor omului. Întotdeauna la cursurile noastre începem cu, pove- cu o poveste. Eu am lucrat timp de 13 ani pentru Comisia Europeană în Filipine, Nicaragua, Georgia și apoi am plecat la Consiliul Europei la Consiliul Europei pot urmări două pasiuni, proiectul european și drepturile omului. Și cred că sunt aceleași pasiuni care vă ghidează și pe dumneavoastră în Parlamentul European. Astăzi am să vă uh, prezint HELP, uh, ce este HELP în cele 28 de state membre, finanțat de UE, și de ce Uniunea Europeană și Consiliul Europei trebuie să își unească forțele pentru a proteja mai bine drepturile fundamentale. Am uh, urmărit un uh, video, dar vă uh, recomandăm să urmăriți și celelalte, printre altele cel privind, la, privind drepturile de muncă. Iată o schemă care arată valoarea adăugată a HELP. Avem standarde care ne permit și pri, în plus mobilizăm pe cei mai buni colegi suntem, deci, în poziția privilegiată de a putea dezvolta cel mai bune cursuri privind drepturile omului. Iată um, o imagine referitoare la cele spuse de Tatiana. Rețeaua, inclusiv uh, EJTN și CCB. Noi completăm EJTN, dar uh, ne adresăm și avocaților. Avem uh, platforma noastră de învățare online cu cursuri gratuite și avem o metodologie care asigură calitatea ridicată a cursurilor noastre. Adoptăm o abordare regională, uneori lucrăm în, uh, în regiuni mai dificile, Balcanii de Vest, uh, Rusia, Turcia, cu ajutorul finanțării UE am putut uh, implementa cu succes programul HELP în uh, cele 28 de state membre, ideea fiind să oferim uh, profesioniștilor din statele UE cunoștințele și competențele pentru a implementa Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Carta, Convenția Europeană privind drepturile omului și Carta Socială Europeană. am um, combinat sistemele juridice ale Consiliului Europei și UE și avem, includem și jurisprudența Strasburg, cu instanțelor de la Strasburg și uh, Luxemburg. Lupta împotriva um, rasismului, xenofobiei, homofobiei și transfobiei. Avem un curs privind data, protecția datelor și drepturile la viața privată Drepturile de muncă trebuie protejate în timp de criză, la fel de important ca crearea de locuri de muncă, dreptul la integritatea persoanei bazat pe bioetică, un subiect foarte delicat în care nu există întotdeauna uh, un consens și azil am adaptat un uh, curs uh, privire la azilă uh, la Declarația Comună UE-Turcia. Dincolo de aceste cursuri, avem un catalog privind drepturile fundamentale și uh, acoperim drepturi de proprietate, măsuri alternative la detenție, o serie întreagă de elemente care vă stau la dispoziție. Dorem să vă arăt impactul uh, fondurilor europene. Aceștia sunt banii contribuabilului european folosiți în mod potrivit. 25 de cursuri în 16 state UE um, cu 750 de participanți. Avem însă un public mult mai larg în um, partea de, învă- de învățare uh, online. Dar avem nevoie de mai multe cursuri, de mai multe priorități și să acoperim toate țările. Iată, acesta este impactul finanțării europene. Am putea să triplăm munca obișnuită a Consiliului Europei în uh, statele UE. Am, in, am inclus foarte mult uh, Mm, instituțiile de învățământ din statele membre și uh, barourile. Acest grafic este foarte grăitor. Iată enorma creștere a utilizatorilor platformei noastre. Avem 18.000 de utilizatori și numărul de noi utilizatori în 2016 a fost de patru ori mai mare decât numărul de noi utilizatori în 2014. În primul trimestru al lui uh, 2017 am avut aproape același număr de noi utilizatori ca totalul din 2016, aproximativ 6.000 de persoane care au deschis un cont pe platforma noastră. Ajung spre final și aș dori să vă solicit sprijinul uh, pentru uh, a sprijini uh, formarea în uh, Europa. Avem așteptări mari, am depus două propuneri către Uniunea Europeană, însă pe termen mediu și termen lung ne dorim și mai mult. Vrem să abordăm uh, toate provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, dar pentru asta avem nevoie de resurse și trebuie să recunoaștem, Consiliul Europei are resurse foarte limitate, spre osebire de Uniunea Europeană. Bugetul Consiliului Europei este 0,3% uh, din bugetul UE, iar statele noastre membre știu asta foarte bine, însă nu sunt foarte dornice să ne aloce fonduri. Ne uh, consideră ca pe unii dintre criticii lor Uh, când vine vorba de drepturile omului. Și tocmai de aceea suntem aici pentru a vă cere sprijin. Dacă am putea uh, îmbunătăți relația strategică cu Uniunea Europeană și ne-am unit forțele, dacă am primi un milion de euro în plus pe an, impactul nostru s-ar tripla. Cred că este important, deci, să continuăm. Uh, banii ajută, dar și HELP are nevoie de bani. Uh, este, dorim să contribuim la așa numita cultură judiciară europeană. nu solicit un buget, ci cer uh, să ne ajutați să uh, apărăm drepturile omului. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum am să o las pe colega mea să prezideze. Voi continua în franceză, spune doamna Delvaux. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția și pledoaria dumneavoastră. Păcat că nu sunt mai mulți uh, prezent pentru a vă asculta, însă eu sunt convinsă personal că cooperarea între UE și Consiliul Europei nu poate să fie decât uh, Uh, profitabilă tuturor și mai ales drepturilor omului. Aș dori acum să dau cuvântul um, experților de la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, EJTN, pentru a ne vorbi despre bunele practici în această formare și pentru a ne vorbi despre um, schimburile judiciare. Uh, avem doi membri de la um, școlile naționale de magistratură din Franța și din Belgia și domnul Schrade, care a participat la un schimb în calitate de președintele unei curs de apel. Și deci uh, ne poate vorbi despre avantajele acestui schimb. Îi dau cuvântul doamnei Valerie Sagon, uh, director adjunct al Școlii Naționale de Magistratură din Franța, iar apoi lui Raffan Ransbeck, directorul de la Judicial Training Institute în Belgia și apoi domnului dr. Holger Schrade. Doamna Sagon. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Rețeaua europeană de formare judiciară s-a creat în anul 2000, reunește toate instituțiile și institutele care oferă formare judecătorilor și procurorilor în cele 28 de state membre. Este finanțat în mod majoritar de către Comisia Europeană și uh, dispune de o echipă de aproximativ 20 de persoane aici la Bruxelles um, cu statutul de um, asociație belgiană. Însă, se bazează mai ales pe implicarea uh, școlilor de formare a um, judecătorilor uh, și procurorilor. Se bazează și pe uh, modul în care aceștia evaluează nevoile colegilor. Această rețea și-a dezvoltat activitățile aproximativ în 10 ani. Numărul de zile de formare propuse Uh, s-a mulțit cu 10, oferă peste 10.000 de zile uh, pe an și se uh, țintesc peste 5.000 de judecători și procurori. Se dorește o cultură judiciară și juridică european, europeană, dar și, atinge, și obținerea capacității de a coopera cu atât mai importante fiind formările și schimburile despre care colegii vă vor vorbi mai mult. Activitățile sunt variate, se bazează pe seminarii de formare de una până la cinci zile în funcție de subiect. Dezvoltăm de asemenea formarea online. Am uh, creat un modul de formare online pentru notari în ceea ce privește dreptul de succesiune la nivel uh, internațional. Este ceva ce, se, ce dorește să răspundă la nevoile cetățenilor europeni. Și celelalte activități importante sunt schimburile, după cum schine, spuneam. Aceste activități ne-au permis să identificăm o serie de principii pe care aș dori să vi le prezint Uh, mai ales pentru a vă arăta cât de pragmatică este această rețea. Uh, am adoptat nouă principii fundamentale în ceea ce privește formarea judiciară. În primul rând, o formare multidisciplinară și profesională. Insistăm foarte mult pe caracterul practic al acestei formări. Nu este vorba de o formare academică. Considerăm că cunoașterea dreptului Uh, este deja prezentă, poate nu neapărat în dreptul european, dar ne uh, concentrăm asupra punerii în aplicare, asupra realității uh, în viața profesională. Formările trebuie să fie obligatorii, trebuie să existe un drept la formare, trebuie să aibă loc în timpul orelor de lucru, bineînțeles, se înscrie, se înscrie și în cadrul unei independențe a justiției. Insistăm de asemenea foarte mult și rețeaua ne ajută mult în acest sens asupra formării formatorilor. Majoritatea formatorilor din aceste uh, școli sunt practicieni. Uh, și majoritatea dintre ei sunt judecători, procur procurori, uh, lucrează în grefe și așa mai departe. Uh, dar deci, de cele mai multe ori deci de practicieni. Și uh, știm foarte clar că aceștia trebuie să uh, obțină și competențe pedagogice. Deci uh, încercăm să um, acționăm și în acest uh, sens. Celelalte principii fundamentale se referă la condițiile indispensabile de funcționare, resursele și sprijinul din partea autorităților judiciare de nivel înalt, ceea ce este um, cazul de cele mai multe ori în um, țările noastre, dar pentru care trebuie luptat totuși. Um, provocările pentru viitor, dincolo de chestiunea limbii, aș menționa necesitatea de a dezvolta formări pentru toți judecătorii și procurorii și nu numai pentru cei care au deja o cultură europeană sau internațională. Este un element pe care l-am uh, identificat uh, ca pe o problemă. Îi dau cuvântul colegului Raf. Mulțumesc foarte mult. Eu am să îmi uh, fac prezentarea în limba neerlandeză și voi intra în ceva mai multe detalii cu privire la schimburi, respectiv la rolul pe care îl joacă ETN atunci când se organizează acest gen de schimburi. Vorbim de o rețea de instituții și organisme care au menirea de a informa pe judecători, dar și alte categorii profesionale. ETN însă se concentrează în mod deosebit pe formarea judecătorilor. Această rețea a organizat numeroase schimburi între diferitele școli și reprezintă o platformă foarte utilă pentru organizarea acestui tip de programe de schimb. Ați văzut din slide-urile, din diapozitivele pe care vi le-a prezentat Valerii, că acest gen de programe trebuie considerat ca o inițiativă emblematică a platformei noastre. Am început în 2005, când am avut atunci doar 170-180 de participanți. Acum avem 2200 de participanți implicați care au șansa, deci, de a participa la schimburile noastre. S-au făcut progrese foarte mari în acești ultimi ani. Și Uh, aceste programe le permit judecătorilor să cunoască mai multe despre legislația europeană, să ia legătura cu colegilor din alte state membre. De asemenea, nu doar să facă un uh, schimb de persoane, de mm, funcționari, să de, de, deci să, le, să meargă ca magistrații respectiv să se deplaseze ei înșiși într-un alt stat membru, dar este vorba și de un schimb semnificativ de bune practici. Avem un schimb uh, pe termen scurt, care durează cam o săptămână, două, în cadrul căruia judecătorii se deplasează dintr-un stat membru în altul pentru a studia și afla mai multe despre sistemul judiciar din acel stat membru. Apoi mai există un alt tip de schimb, și anume vizitele de studiu și respectiv programele pe termen lung. În, cazul, în cadrul unei vizite de studiu te poți deplasa la Curtea Europeană de Justiție, la Eurojust sau la o altă instituție unde poți să participi, să petreci o, un timp în timp ce în cazul unui uh, program pe termen lung, acesta se poate întinde pe durata a 3-6 luni sau chiar un an. Sunt programe foarte utile pentru judecătorii care și-au obținut uh, recent uh, diploma sau care sunt încă în curs de formare. Și cu toate că sunt numeroși magistrații care și-au exprimat interesul pentru programele noastre, există unele obstacole încă. Și cel mai important dintre ele îl reprezintă competențele lingvistice. Nu întotdeauna este ușor să te duci într-o țară a cărei limbă nu o vorbești foarte bine. Și e greu să încurajezi pe magistrat să participe la genul acesta de programe care se desfășoară într-o limbă străină lor. Noi oferim de aceea și unele programe lingvistice, dar mai este o problemă. Judecătorii au foarte multe cauze pe rol, se confruntă deja cu o lipsă cronică de timp. În majoritatea statelor membre, sistemul judiciar are prea puțin personal și atunci este greu să găsească resursa aceea de timp pentru a participa la aceste programe. Noi încercăm însă să ne concentrăm programele pe anumite subiecte tematice, cum ar fi, spre exemplu, legislația din domeniul mediului. Există programe care vizează schimbul de bune practici și ne dorim ca inclusiv șefii acestor organisme să afle mai multe despre programele acestea. Și acum îi dau cuvântul domnului Schroeder. Mulțumesc foarte mult. Am să vă Uh, vorbesc despre experiența mea din Slovenia în calitate de președinte al curții și am să mă refer în mod special la problema uh, uh, barierei lingvistice. Bariera lingvistică poate să ducă la eșecul unui astfel de program. Însă, în cazul meu, um, nivelul de engleză pe care îl vorbeam uh, a fost suficient pentru a-mi permite să particip în mod profitabil la acest schimb. Uh, schimbul a fost organizat foarte bine, s-a desfășurat foarte ușor, a avut loc la Ljubljana, la o instituție care era afiliată Ministerului de Justiție din Republica Slovenia. Și acum am să mă refer la cursurile propriu-zise. Uh, un angajat al Centrului de Formare Judiciară a explicat care sunt sarcinile instituției, care este activitatea acesteia și uh, dacă este răspunzătoare pentru, de exemplu, uh, susținerea examenelor de stat pentru intrare în profesie. Un președinte de instanță ne-a oferit o imagine despre sistemul judiciar din Slovenia, și s-a vorbit despre necesitatea de a se crește numărul judecătorilor pentru a se îmbunătăți eficiența sistemului judiciar. A rezultat limpede că există așteptări foarte mari de la comportamentul judecătorilor, atât în sfera profesională cât și în sfera personală. S-a vorbit despre anumite probleme tipice în ceea ce privește legislația din domeniul muncii și am constatat că problemele acestea sunt în Slovenia mult mai comune decât sunt în Germania. Am vorbit despre procedura de numire a judecătorilor. În Slovenia, președintele curții are dreptul de a numi candidații. Uh, este necesară și participarea Consiliului Judiciar, uh, de asemenea aprobarea Parlamentului președinte de instanță mi-a spus că este normal ca un candidat promovat de către președinte să nu aibă succes la uh, examen. Um, judecătorii trebuie revizuiți anual în primii lor trei ani de activitate și pentru aceasta președintele analizează um, anumite informații statistice care îi vizează. Există și unele dificultăți, obstacole și am să mă refer și la avantaje. Mă, refer mai de, mă referam mai devreme la bariera lingvistică printre dificultăți. Uh, Ministerul de Justiție din țara mea încurajează puternic uh, schimburile internaționale. Sistemul judiciar din Slovenia a găzduit uh, cu multă deschidere președinți de instanțe din afara țării, precum și procurori șefi. Schimburile acestea mi-au permis să fac o comparație între propriul meu sistem judiciar și cel dintr-o altă țară europeană și am făcut o comparație pe mai multe paliere, am purtat discuții extrem de utile cu colegii mei și încă o dată mi-am dat seama că adesea problemele justiției în țările europene se aseamănă în căutarea unor soluții Uh, putem câștiga foarte mult de pe urma unei înțelegeri reciproce între judecătorii euro- și uh, procurorii europeni, astfel încât sistemele noastre judiciare să poată avea de câștigat unele de la celelalte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii și, fără întârziere, am să-i dau cuvântul domnului Pierre Giovanni Traversa, președintele Comitetului de Formare. Sunteți președintele Consiliului Barourilor Europene. Vă mulțumesc așadar pentru că ați venit la Bruxelles și vă invit să ne împărtășiți bunele practici uh, din asociația pe care o prezidați și să ne spuneți care sunt uh, cele mai importante provocări pentru viitor. Mulțumesc mai întâi de toate, le mulțumesc foarte mult uh, președinților acestei comisii și pentru invitația pe care mi-au adresat-o de a vorbi în numele Consiliului Barourilor și Societăților Avocățești din Europa. CCBE este o organizație internațională înființată în 1960 și de la înființarea sa se află în linia întâi a uh, apărării principiilor juridice, printre care democrația, și statul de drept. Participarea la CCBE uh, este realizată de 45 de state membre prin barourile și asociațiile acestora din întreaga Europa. E vorba de asociații uh, avocățești și barouri din, cum spuneam, 75 de țări, adică în total peste un milion de avocați Și cu acestea mă întorc la o sugestie exprimată la începutul acestei sesiuni de auzi, nu doar uh, punctele de vedere ale celor din uh, uh statele membre ale Uniunii Europene, ci să avem o imagine mai completă, inclusiv din țările care au statut de candidat sau observator. CGB susține eforturile Uniunii Europene de a crea o cultură judiciară europeană într-un domeniu de valori comune și drepturi și principii, drepturi fundamentale și principii comune. Libera circulație a cetățenilor și întreprinderilor pe piața unică a Uniunii Europene, din ce în ce mai sporită, i-a determinat pe avocați și pe juriști în general să înțeleagă, să încerce să înțeleagă mai bine sistemele judiciare din uh, celelalte țări. Mai mult, impactul legislației europene asupra unui număr din ce în ce mai mare de ramuri ale dreptului înseamnă că toți, uh, toți juriștii din statele membre trebuie să aibă o înțelegere completă a dreptului uh, european primar și secundar, ca și a instrumentelor în vigoare pentru a se asigura că ele sunt interpretate și aplicate corespunzător. CCB, CCTB a susținut întotdeauna o bună formare profesională a practicienilor, precum și o bună înțelegere reciprocă între sistemele judiciare din Uniunea Europeană, de fapt din Europa unul dintre documentele elaborate în 2007 de CCTB recomanda avocaților și juriștilor europeni să pună accentul pe competențele sporite pe cele mai, mai uh, înalte competențe ale uh, juriștilor care să le pună în aplicare în activitatea lor de zi cu zi la standardele cele mai înalte. Fiindcă trebuie să ținem seama de faptul că CCB nu este ca atare un organism de formare profesională. Bun, el cuprinde un comitet pentru formarea profesională care face recomandări de politică legată de formarea profesională a juriștilor europeni, atât la etapa inițială a formării, cât și la nivelul formării continue. Acest comitet conține 26 de membri și se întrunește de 5 ori pe an. Pe an suntem o parte interesată care susține juriștii și avem întotdeauna, ne simțim întotdeauna onorați și recunoscători atunci când intrăm în legătură cu instituțiile Uniunii Europene pentru a le oferi cât putem de mult sprijin în probleme legate de formare. Structura formării profesională a uh, juriștilor diferă de la o țară la alta. Reglementările în materie de acces la profesie și cele care reglementează activitatea uh, juriștilor uh, fac obiectul activității asociațiilor și barourilor europene. E nevoie de un nivel ridicat al standardelor de formare și competență profesională. Toate statele au un set de reguli și standarde în legătură cu aceia care, au posibil, care pot să aibă acces la profesie. În majoritatea țărilor trebuie ca ei să aibă un masterat în drept, cel puțin, să aibă de asemenea activitate practică și, și uh, să parcurgă o etapă de stagiu și apoi să uh, treacă și un examen dificil. Și aici se face o legătură și cu o altă problemă. Și anume că fiecare țară își are propria tradiție uh, juridică, propriile caracteristici Chiar dacă putem încerca să găsim un echilibru între toate standardele necesare pentru a avea acces în cele din urmă la barou. Formarea profesională continuă este obligatorie în 17 țări, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Suedia, țările de jos, Regatul Unit, adică asociațiile juridice din Anglia, țara uh, Galilor, uh, Scoția și Irlanda de Nord. De asemenea, două țări, Norvegia și Elveția, aplică de asemenea aceste standarde. Juriștii pot acum să aleagă într-o varietate de activități de formare profesională continuă oferită de asociații, de barouri, de mm, furnizori de cursuri, inclusiv de furnizori de cursuri de pe piața liberă. Formarea mm, ă, țintită și structura acestor cursuri din fiecare stat membru este disponibilă pe fact naționale elaborate cu sprijinul Comisiei Europene de către CCB în iunie 2014. Major training uh, project where... Două proiecte importante au fost elaborate de CCBE din fonduri europene. Unul vizează un studiu cu privire la situația formării profesionale a juriștilor specializați în dreptul Uniunii Europene, care a fost publicat în 2014, în luna iunie, un studiu recomandă că profesia juridică trebuie să elaboreze un curriculum în domeniul legislației europene care să garanteze stabilirea de organizarea de activități de formare continuă în domenie, în domeniul în întreaga Uniune Europeană, să pună accentul pe caracterul practic al formării, pe dobândirea de abilități și pe organizarea de vizite și schimburi. Studiul vizează și aceste fișe naționale cu privire la sistemele de formare a juriștilor, acesta vizează formarea profesională atât inițială cât și continuă. În noiembrie 2014, CCB a adoptat la Bruxelles, în cadrul sesiunii sale plenare, un plan de acțiune care să susțină și să dea curs acestor recomandări. S-a lucrat apoi la recunoașterea reciprocă a formării profesionale din domeniu și peste câteva momente voi ajunge și la memorandum, și s-a înființat Fundația Juriștilor Europeni în 2014 cu scopul de a pune în aplicare proiecte care să ofere plus valoare și să vină în sprijinul juriștilor europeni în probleme legate de politicile judiciare ale Uniunii Europene și s-a lansat și un portal la nivelul Uniunii Europene în 2014 care oferă mai multă vizibilitate inițiativelor europene și naționale cu privire la formarea practicienilor din domeniul dreptului. Celălalt proiect major elaborat cu ajutorul finanțării europene de către CCF, CCB este platforma pentru formarea profesională a juriștilor, scopul căreia este acela de a elimina golurile de informații cu informare cuprinzătoare cu privire la cursurile disponibile în fiecare jurisdicție. Sunt uh, în mod deosebit mândru de acest ultim proiect întrucât am, văz- am asistat la nașterea sa de la bun început în cadrul Comitetului pentru Formarea Juriștilor. A fost ideea comună a experților din Danemarca, Franța și Italia. Eu reprezentam Italia în contextul acela. Iar ideea a fost binevenită de CCB, bine primită de CCB, care a uh, participat uh, orientând către acest proiect fonduri europene. Și în prezent CCB și Comisia Europeană lucrează la includerea acestei platforme în portalul EU Justice. Platforma va conține un catalog centralizat de cursuri de formare și va oferi acces la material, materiale didactice oferind acces în întreaga Uniune Europeană la uh, domenii, la cursuri de formare, în funcție de domeniu. Se va, va cuprinde acest catalog domeniul de practică, titlul cursului, domeniul și așa mai departe. Prin această platformă, fiecare stat membru va putea să-și uh, își prezinte oferta de cursuri pe această platformă și va putea să încarce pe ea materialele didactice. Și acum, în uh, aprilie 2016, CCB a publicat un uh, sumar al uh, activităților de formare din Țările care participă la CCB, după cum spuneam mai devreme, există cursuri obligatorii de formare continuă în 19 țări membre ale CCB, care au fost în majoritatea introduse în ultimii 15 ani. 12 țări membre nu au un astfel de regim obligatoriu, dar chiar și în aceste țări există posibilități de formare continuă. De exemplu, în Austria, la capitolul 10, punctul 6, se precizează în uh, normele care reglementează activitatea juriștilor, obligația um, acestora de a se forma în continuu, chiar dacă nu se precizează exact care sunt cursurile ce trebuie urmate. Apoi, dintre țările candidate sau dintre țările aspirante, cel puțin una, Georgia, are uh, un regim obligatoriu și Andorra, în timp ce Andorra nu are un regim obligatoriu. Foarte succint am avut ocazia să, mă, de, să fiu invitat de două ori la Tbilisi și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă în zona aceea a Caucazului, Georgia, Azerbaijan, cum își formează ei uh, uh, juriștii folosindu-se de instrumente informatice, cât de departe au ajuns. Tocmai de aceea le-aș sugera călduros tuturor experților uh, din comitetul de formare, și am făcut acest lucru, să ni se alăture la acest gen de reuniuni. Nu e ușor cum să ne deplasăm în țări din regiunea Caucazului, inclusiv din cauza dificultăților economice, dar de regulă la sesiunile plenare, așa cum vom avea una la Edinburgh în luna mai, toți membrii sunt reprezentați în comitet. În majoritatea țărilor, obligațiile de formare profesională se numără în ore, credite sau puncte. Și în unele state, se numără chiar în zile de formare, în zile de curs. Obligațiile respective se constituie în aproximativ 40 de ore, credite sau zile pe an. Majoritatea țărilor uh, a optat pentru controle uh, sistematice. Asta înseamnă că trebuie transmise de, de către juriști uh, rezultatele cursurilor urmate către barourile din țările respective și apoi se face o monitorizare prin uh, controle aleatorii. Există și țări membre în care se desfășoară și controle sistematice și controle aleatorii. Care sunt sancțiunile în cazul neîndeplinirii obligațiilor de formare continuă? Le-am împărțit în uh, sancțiuni disciplinare și nedisciplinare. Sancțiunile disciplinare merg de la avertisment până la eliminarea din barou, iar cele nedisciplinare se constituie în plata unei amenzi. În concluzie, unul dintre eforturile deosebite ale Comitetului de Formare este acela de a colabora cu Comisia la colectarea de date anuale cu privire la măsura în care legislația europeană face parte din aceste programe de formare, inițială și continuă, în vederea elaborării raportului anual în materie de formare profesională și vă mărturisim că ne cam lipsesc datele din partea furnizorilor privați de cursuri de formare. Încercăm să eliminăm problemele, problemele acestea treptat, organizând în luna decembrie și poate chiar pe 14 decembrie în, la Bruxelles vom reuși să facem acest lucru, o conferință cu privire la formarea juriștilor, provocări și uh, șanse la care să participe atât uh, instituțiile cât și furnizorii privați pentru a le explica cât de important este să colectăm genul acesta de date. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul în cele din urmă domnului Roberto Robeiro din uh, Luxemburg, care ne va vorbi despre cursurile de formare la nivelul Uniunii Europene și de ce acestea sunt importante pentru a ne asigura că judecătorii și că juriștii europeni își desfășoară în condiții corecte activitatea. Puteți doar să apăsați pe buton. Thank you very much for the... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a fi aici pentru a vă spune câte ceva despre ceea ce am făcut la Institutul European pentru Administrație Publică, despre formarea Uh, executorilor judecătore și personalului judiciar. Câteva cuvinte despre primul proiect, uh, un studiu fără precedent, pentru că a fost prima dată când am avut ocazia să vedem uh, cu exactitate și să avem cifre în legătură cu cine, sunt, uh, cine este personalul uh, judiciar și executorii judecătorești în Uniunea Europeană. Am vrut să înființăm descrieri, uh, vreau să avem în jur de 100 de fișe informative cu foarte multe informații și nu am putut, datorită diversității categoriilor. Așadar, motivul și domeniul de aplicare al primului proiect a fost să uh, stabilim formarea în uh, cum, legislația Uniunii. Deci aveam, uh, în primul chestionar aveam întrebări foarte clare dacă um, persoana respectivă avea studii de drept sau nu și uh, cum le aplica în munca sa. Aici am propus trei categorii pentru uh, personal judiciar și executor judecătorești, funcții legate de gestiunea administrativă a tribunalelor. Aici am, av- am avut uh, management general, uh, lucru în domeniul e-justice, IT, după aceea, o a doua categorie, funcții judiciare, uh, aplicarea deciziilor judecătorești, revizuirea documentelor, uh, proceduri judecătorești. Și a treia categorie, pe care o denumim funcții uh, judiciare, cooperare în domeniul civil, al familiei și penal. Cu aceste date, studiul a demonstrat că aspectele de uh, legislație comunitară sunt uneori uh, ascunse în subiectele naționale. Uh, s-a, in, indicat necesitatea de cooperare transfrontalieră și de creșterea competențelor în uh, încercarea de a transpune legislația comunitară, în special în zona penală. Așadar, comunicările pe care le-am uh, făcut de la acest proiect au fost, mm, concluzia a fost că trebuie să creștem conștientizarea uh, personalul judiciar chiar dacă lucrează în instanțe, chiar dacă nu au o formare în domeniul judiciar, au timp de a ne dobândi câteodată la locul de muncă și dobândesc aceste cunoștințe. Au câteodată obligația de a dobândi aceste informații și de aceea ar dori să primească mai multe informații, chiar dacă nu se ocupă de zi, zi cu zi cu legislația comunitară care a fost uh, concluzia acestui prim studiu. O serie de propuneri importante. Asigurăm formare pentru tot personalul judiciar, deci uh, suntem de acord că calitatea în aceste instrumente de e-learning ar fi utilă, dezvoltarea unor conținuturi orientate spre practică. Nu vorbim despre formarea pentru uh, uh, oameni, ci simulări prin uh, joc de roluri, uh, uh, pentru că ei trebuie să comunice cu cetățenii și câte ori, și uneori trebuie să și uneori nu au foarte multe informații despre cum trebuie să fie completate formularele, de exemplu. Un viitor pentru cooperarea transfrontalieră ca obiectiv strategic pentru acești formatori și cu aceste propuneri am avut o, o oportunitatea IPA și Justice Cooperation Internațional cu, institu- cu instituții din Spania, Portugalia. Am depus un grant în 2015 pentru a avea posibilitatea de a putea efectua uh, formări pentru personal judiciar și executor judecătorești. Am uh, propus o formare lingvistică și a fost foarte interesant să vedem că poate a fost poate prima dată când uh, acești uh, angajați se întâlneau, uh, puteau să facă networking, puteau să înțeleagă cum lucrează cu aceleași instrumente uneori, dar uneori nu aveau nici măcar orientări despre completarea formularelor, de exemplu. Așadar, am uh, avut uh, o experiența acestei întâlniri uh, față în față și acum ne, ne apropiem de sfârșitul acestui grant am fost și o muncă de formare a formatorilor. Prima inițiativă a fost uh, formare judiciară și după aceea am aspecte de familie și penale. Și rezultatele obținute au fost foarte bune pentru că 19 din participanți au răspuns că obiectivul, că seminarul a Um, deci a îndeplinit pe deplin obiectivele și 50% uh, au spus că au îndeplinit cerințele cu 75%, în proporție de 75%. Și când au fost întrebați dacă cunoștințele dobândite a dus la noi abordări față de proceduri, majoritatea respondenților, 69%, a spus că da, la răspuns, ca răspuns la întrebarea dacă cunoașterea dobândită a dus la îmbunătățirea performanței lor, 70% au răspuns că da și în final participanții uh, au declarat că vor transmite mai departe aceste cunoștințe. Deci este foarte important să creăm o platformă electronică prin care să avem un curs de, în engleză, dar și posibilitatea de a avea acces la o, o platformă de formare în legătură cu aplicarea uh, legislației comunitare în domeniul dreptului civil. În încheiere, în acest grant, la propunerile de îmbunătățire se dorea păstrarea formulei și pentru aspecte mai generale să există acces la e training dar când este nevoie de simulări sau uh, Uh, play să existe formare în persoană. Avem o cooperare aprofundată, există și problema legată de limbă. De aceea începem cu primul uh, grant, uh, dându-le posibilitatea unora să aibă mai mult acces la terminologia în limba engleză. Însă, bineînțeles că nu, întreabă, nu înseamnă că nu uh, trebuie să ne întâlnim, personalul uh, judecătoresc poate să vorbească în portugheză sau în franceză, să găsească o limbă comună de, sau alte metode de comunicare. Uh, în același consorțiu uh, depunem aceeași propunere în, pentru grant și am dori să continuăm și să consolidăm această cooperare între școli dar și posibilitatea de a forma um, personalul judiciar. Dar este doar uh, partea vizibilă a icebergului. Uh, personalul judiciar și executorii judecătorești sunt uh, esențiali pentru justiție și pentru accesul la justiție. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Începem să intrăm în criză de timp. Am mai avem încă trei intervenții foarte rapide. Pentru intervențiile scurte, acestea vor trebui să fie de un minut pentru că vom pierde interpretarea la ora 16.30. Doamna Van der Pier, domnul Radau, sunteți aici? Puteți să interveniți într-un minut? Este posibil? Bine. Uh, aveți întrebări? Da, dar voi încerca să intervin într-un minut și jumătate. Doamna Macovei, aveți și dumneavoastră o întrebare. Uh, Pun la sfârșit. În primul rând, domnul Hazel, mulțumesc, domnule președinte. Uh, este o provocare uh, să vorbesc doar în două minute. Mulțumesc tuturor pentru invitație. Vroiam să vă dau un feedback în legătură cu ceea ce se întâmplă pe teren am dezbătut uh, ceea ce s-a întâmplat, uh, însă avem, uh, în realitate avem proiecte de bune practici Aș dori să subliniez două aici. Primul uh, uh, pentru juriști uh, și avocați și după aceea materiale pe care le-am dezvoltat și testat într-o serie de state membre. La Consiliu, abordarea a fost că au existat uh, clustere care de reuniuni în diverse locuri a reuniunii europene. Și după aceea s-a lucrat pe uh, studii de caz. Al doilea proiect pe care vreau să vi-l prezint a fost un proiect pe scară mare, cu peste 600 de practicanți, însă Proiectele de caz dezvoltate în cadrul acestui proiect au fost puse la dispoziție gratis pe site-ul nostru în multe limbi, după cum s-a mai spus înainte. După cum s-a mai spus, din problem, bariera limbii este într-adevăr o problemă. Avem o serie de resurse unde oricine este interesat în aceste resurse legate de legislația europeană este poate să aibă acces. Un alt element pe care vreau să-l menționez uh, la această audiere este o serie de evenimente de formare care au fost uh, făcute o serie de ani încoace, uh, și anume în discriminarea în, din punct de vedere al genului. Am 600 de participanți și după aceea un, un proiect de cooperare cu CCB în uh, practică juridică pentru avocați. Am proiecte în curs și după aceea noi proiecte pe care le avem, le-am listat aici, nu voi intra în detalii. Toate aceste proiecte pe care le găsiți în documente au fost finanțate sau cofinanțate pe baza uh, programului pentru justiție al Comisiei Europene și vreau să vă arăt ceea ce s-a făcut pentru că a fost foarte util. Vă mulțumesc. Nu știu de ce ați fost comprimat atât de mult în program, însă o, uh, o prezentare foarte utilă. Vă mulțumesc. La fel, uh, domnul Raul Radov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un domeniu, domeniul formării judiciare este în centrul preocupărilor noastre, după cum uh, a spus și domnul Schroeder înainte, ne bucură să constatăm că în raportul Comisiei pentru 2016 peste 35% din Uh, juriștii, uh, juriști participă în uh, formare continuă pe legislația comunitară. Există și două programe, Europa pentru notar, Notar pentru Europa, care au fost implementat din 2013 până la acest an. Inclusiv acest, în acest program, 3.000 de notare au beneficiat de formare în legislație comunitară din 22 de state membre ale Uniunii toate statele membre cu un sistem de drept civil. 26 de seminare au fost uh, organizate în 24 uh, de state, deci cel puțin 3 naționalități au fost reprezentate. Am publicat, bineînțeles, uh, materiale de formare. Am elaborat trei uh, materiale video pe care le găsiți pe site-ul nostru internet. Am avut contacte cu universități și cu profesori. Am avut un parteneriat cu Ipa în legătură cu aceste seminarii și, uh, bineînțeles, că această muncă nu ar fi putut fi efectuată fără susținerea Comisiei Europene și mulțumesc uh, și exprim public mulțumirea uh, pentru aceste proiecte și, bineînțeles, succesul acestora mă face să mă gândesc la următoarele uh, seminare în legătură cu uh, legislația matrimonială care se vor aplica începând cu 2019. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, și da, foarte uh, vă mulțumesc. Uh, din nou, o impresie foarte scurtă. Da, și noi am dorit să vă mulțumesc, vă mulțumim pentru disponibilitatea de a comenta în legătură cu cooperarea noastră cu instanțele și tribunalele. După cum știți, regulamentul stabilește o datorie ca agenția să înființeze formare pentru tribunalele și instanțele responsabile pentru azil. Asta pentru a crea o convergență mai mare în deciziile și practicile juridice, ă, ținând cont de uh, independența um, tribunalelor. Am lucrat la um, implementarea acestor uh, seminarii cu partenerii noștri, uh, Asociația Internațională a Judecătorilor în Drept pentru Refugiați și Asociația Europeană a Consiliilor de Stat și uh, au mai fost incluse și opt alte organizații, EGTN și ERA, de asemenea prezente aici, și de asemenea uh, organisme de formare judiciară care fac parte din rețea activitățile respectă pe deplin independența judiciară și recunosc rolul judecătorilor și caracterul executiv al EASO. Este o activitate pentru uh, și uh, inițiată de judecători. Există o serie de module care trec de la protecția internațională, calificări, protecție, valori de credibilitate, proceduri de azil și pentru anul viitor avem planul pentru statul de origine. și cele care sunt transmise și mai mult de către uh, aceste materiale sunt transmise și mai departe de către formatori care distribuie aceste formări mai departe, nu doar național, dar și în cadrul susținerii de urgență. De exemplu, săptămâna viitoare avem un întreg program de uh, formare pentru câteva uh, comitete în Grecia, proiect care tocmai a fost înființat și, uh, de asemenea, a intervenției într-o serie de state externe, cum ar fi Tunis și Marocul. Vă mulțumesc uh, acum când încheiem acest atelier, uh, dăm uh, membrilor și doamnei Macovei ocazia să se exprime dacă aveți comentarii. Doamna Sipă. Mulțumesc. În primul rând, apreciez că am ținut acest workshop. Aș avea câteva observații, însă pe scurt. În primul rând, Sper că așa cum, că, um, așa cum uh, toată legislația europeană devine legislație națională și formarea trebuie să aibă loc și la nivel național. Dar este important să știi că uh, baza pentru legislație națională de multe ori este cea europeană, uh, pentru că poate fi um, pentru că intervin cazurile transfrontaliere. Apoi, iarăși este important când este vorba de formarea continuă, trebuie să nu uităm că judecătorii și juriștii nu au timp uh, pentru aceste cursuri, deci trebuie să punem presiune asupra statelor membre să aibă personal suficient la dispoziție. Și există și o dezbatere despre cum se poate controla formarea continuă. Un alt uh, punct, nu știu dacă a fost menționat, mi se pare important și să facem o campanie de conștientizare în rândul cetățenilor. Avem procese, uh, uh, pro, um, mm, exemple din Germania, de exemplu, în care se lucrează cu școli știu că se folosește asta în contextul hărțuirii pe internet. Deci au această idee de a merge în școli de a, și de a le vorbi din punct de vedere moral, dar și juridic, care sunt drepturile, care sunt uh, obligațiile, ce ți se poate întâmpla în calitate de victimă, dar și în calitate de uh, persoană care hărțuiește pe alții, deci de făptuitor. Data trecută când am discutat despre drepturile procedurale în Uniunea Europeană, am vorbit despre o idee foarte bună, și anume consolidarea și, um, încrederii reciproce, un fel de program Erasmus de schimb între judecători, procurori, um, juriști și așa mai departe. Mi se pare o idee foarte bună și cred că ar trebui uh, să ne consolidăm uh, eforturile pentru a face progrese în acest domeniu. Doamna Bergeron. Mulțumesc foarte pe scurt. Eu fac uh, parte din uh, din profesiile ce țin de drept am înțeles uh, problema barierei lingvistice, mi se pare importantă. Într-adevăr, uh, um, cred că și utilizarea limbii um, um, influențează gândirea și deplâng modul în care totul s-a americanizat și totul se întâmplă în engleză acum nu am putea avea cel puțin un minim de date pentru ca toți termenii să aibă un um, corespondent. Um, când vorbeam despre drepturile de autor, pentru mine a fost um, um, foarte frustrant să văd că se vorbea în franceză despre copyright, care, um, iată, uh, nu este un termen uh, adecvat, mi se pare mie. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Bergeron, pentru că ați adus uh, argumentul uh, limbii. Uh, spune președintele, mulți vorbesc engleză, dar nu o vorbesc bine. Sunt mulți oameni foarte inteligenți care trebuie, care se exprimă într-o limbă care nu este a lor și nu reușesc să fie destul de preciși. Doamna Macovei, acum. Thank you very much and uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc oaspeților noștri pentru cele spuse. Mă bucură să-i văd pe prietenii de la Consiliul Europei prezenți. Am lucrat vreo 10 ani cu colegii de la Consiliul Europei, am fost cu, în misiuni. Am să vă vorbesc din perspectiva unei persoane ce vine dintr-o țară postcomunistă. Noi a trebuit să facem o reformă a sistemului judiciar și este cea mai dificilă reformă. În momentul respectiv, toate statele care doreau să ajute ne ofereau formare. Dar nimeni nu era interesat de formare la momentul respectiv. Cei mai slabi erau trimiși la, trimiși la formare, și cei buni erau uh, uh, trimiși să facă munca în uh, tribunal, pentru că formarea era văzută ca fiind ceva inutil. Lucrurile s-au schimbat între timp, dar în continuare există state membre care au nevoie de bază. De exemplu, nu au calculatoare, nu au conexiune la internet. Și cred că asta trebuie să vină înainte de formare, pentru că pot să primească formare, să fie interesați, să fie convin, convinși și apoi se întorc la muncă și nu au nimic. În aceste uh, țări, de multe ori, când un martor face o depoziție, se scrie de mână, pentru că nu au nici măcar o mașină de scris. Și ce spune o persoană nu este înregistrat, cuvânt cu cuvânt. Din punctul meu de vedere, asta trebuie făcut dacă există fonduri înainte de formare. Pentru că altfel formarea este, ajunge pe, este acordată pe un teren uh, care nu poate ajuta. Iar apoi gestionarea instanțelor este o altă problemă ce trebuie abordată în aceste noi democrații. Apoi, în ceea ce privește formările privind unificarea jurisprudenței, nu mai există așa o diferență clară între sistemul de common law și sistemul continental de drept. Ne uităm la CEDO și la Curtea de la Luxemburg, ei folosesc jurisprudență. Și pe bună dreptate, pentru că Oamenii nu trebuie să meargă în instanță ca la loterie. Justiția trebuie să fie previzibilă. Dacă semnez un contract, trebuie să știu ce se întâmplă dacă este încălcată o clauză. În multe țări um, cu care am lucrat, în care am lucrat, judecătorii spun uh, noi suntem independenți și unificarea jurisprudenței ne încalcă uh, independența. Însă nu este un mod corect de gândire. Nu cred că judecătorii britanici se simt mai puțin uh, independenți în sistemul de common law. Avem nevoie ca justiția să fie previzibilă. Linii directoare pentru sancțiuni, toate acestea sunt importante. Avem două instanțe internaționale în Europa și ele funcționează pe bază de jurisprudență. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Macovei. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților care și-au luat timpul să uh, fie prezenți aici. Mulțumesc și doamnei uh, Delvo. Au fost multe reuniuni uh, uh, domnul Heusel vorbea despre asta. Doriți să interveniți? Da, din păcate, conferința ce ar urma să fie ținută în decembrie se va ține numai în engleză din cauza uh, tăierilor costurilor pentru traducere. Mulțumesc, spune președintele. Cu toții vorbiți engleză foarte bine. A fost un argument însă foarte bun. Este vorba și de precizia termenilor juridici. Aș dori să mulțumesc. Mai doriți să spuneți ceva? Tocmai încheiem. Pentru o secundă, vă rog. Toată lumea dorește să devină politician, uh, spune președintele. Voi vorbi uh, în franceză pentru a-i face plăcere doamnei Bergeron, dar mă adresez doamnei uh, Macovei. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul făcut în ceea ce privește armonizarea jurisprudenței la nivel național. Nu este o chestiune de uniformizare. Formarea pentru drepturile omului este unul dintre instrumentele pentru a ne asigura că aplicarea normelor uh, europene în ceea ce privește drepturile omului se face în mod adecvat la nivel național. Dar se lucrează și la armonizarea jurisprudenței la nivel național pentru a se asigura că jurisdicțiile naționale interpretează în mod coerent jurisprudența CEDO și ale Curții Europene um, de Justiție. Vă mulțumesc. E drept că acest program ar fi putut fi uh, făcut ceva mai bine pentru a găsi un echilibru între deputați și uh, dum dumneavoastră. Ar fi fost interesant să aflăm și despre formările juridice la EASO. Ar fi fost uh, bine să putem duce o dezbatere. Mulțumesc foarte mult uh, experților uh, pentru prezentări, pentru pasiune. Într-adevăr, ne-am apropiat de obiectivul nostru menționat la începutul dezbaterii și anume să formăm cât mai mulți practicieni, dar și să avem un, uh, o formare de calitate. Vă mulțumesc pentru contribuțiile excelente de astăzi vom uh, trage învățămintele necesare. Vă mulțumesc foarte mult! Să menținem contactul pe măsură ce Comisia face noi propuneri. Mulțumesc foarte mult!